Good morning. We are going to do Bună dimineața. Votation. Vom vota uh, cu uh, cardul de vot. Vamos a ver, vamos a hacer una una de prueba, a ver si todo el mundo tiene sus We are going to prove the first is going to be just a Mai întâi un vot test. Dacă aveți uh, cartela de vot, vă rog să o introduceți în consolă și votați pentru ce doriți, pentru că este un test como veis, um... aquí eh, veis cuántas tarjetas hay. Uh, we are just doing a test to vote. Deci este vot test. Suntem 28. A votat toată lumea? Just to taste. Okay. Okay, so I'm, I'm going to speak in Spanish. Voi vorbi spaniolă. Because I'm going to be faster. Pentru că va fi mai rapid. Bună ziua. Începem să uh, votăm raportul anual privind uh, um, activitățile Ombudsmanului European pentru 2018. Începem. Amendamentul 22 s-a deschis votul. S-a închis. Todo el mundo ha votado? A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. S-a deschis votul pentru amendamentul 23 și 24. Uh, le votăm împreună. A încep... Uh, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul AM2 s-a deschis votul. Adoptada. Adoptada. Por tanto, nos vamos a la enmienda 26. Amendamentul 26, partea a doua. Um, S-a deschis votul. Cerramos la votación. S-a închis votul. Se respinge. Votăm amendamentul 26, uh, partea a treia. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 27. S-a deschis votul. Se cierra votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la amendamentul 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 32. S-a deschis votul. Um, rechazada. Se respinge. Următoarea, următorul uh, amendament, amendament oral al domnului Loran Vince.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 Se adoptă. Am, trecem la amendamentul 43. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis 4, AM4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă în unanimitate, dar trebuie să spun un lucru. Uh, prea mulți membri de la Renew votează. Deci o persoană de la Renew nu mai trebuie să voteze. A lo mejor hay algún suplente. Poate uh, e vreun supleant uh, pe lângă toți membrii permanenți, deci vă rog să o persoană de la Renew să nu mai voteze. Sí. Pasamos al compromiso AM4. Se... Trecem la um, AM4. S-a deschis votul, amendamentul de compromis 4. Se cierra la votación. Adoptada. S-a închis votul. Se adoptă. Vamos ahora a la enmienda 44. Amendamentul 44, a doua parte, s-a deschis votul. S-a închis fotul. Se respinge. Trecem la amendamentul 49 în trei părți. Prima parte. Deci amendamentul 49, partea 1, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 49, a doua parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 49, a treia parte, s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 50. Vot pe părți. Prima parte, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 50 a doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 51. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la compromisul 6B. S-a deschis votul. S-a închis votul. Ă, se respinge. Din nou avem prea multe voturi de la Renew. Nu? Nu știm. Ok pues de esta mala máquina que nos está dando que hay uno más de uh, Poate e ceva greșit în uh, numărătoarea automată voturilor, pentru că îmi se spune că sunt prea mulți membri de la Renew. Dumneavoastră aveți dreptate. Trecem acum la amendamentul 55, prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. 55 a doua parte. Uh, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 56 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 57 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 58. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 7. S-a deschis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 61. S-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. 62, s-a deschis votul. Se adoptă. 63, s-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. 64, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 65. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 66. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 67. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 68. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 69. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 70. S-a deschis. Nu, 70 partea a doua. 70 partea a doua. S-a deschis votul.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 Trecem la votarea compromisului 9. S-a deschis votul. Acceptada. Se adoptă. Trecem la amendamentul 74. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 75. S-a deschis votul. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Trecem la 76, prima parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 76, partea a doua. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 76, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 78. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 79. S-a deschis votul. Se adoptă. 80. S-a deschis votul. Se adoptă. 81. S-a deschis votul. Se adoptă. 82. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 83. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 84. S-a închis votul. Se adoptă. 85. Uh, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 86. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 87. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul oral al lui Cristian Terhe și dau cuvântul. Here. Thank you. Sorry. Yeah. Uh, we want to add... Dorim să adăugăm cuvântul aviație. După europeană. Deci amendamentul să fie se bucură de ancheta în legătură cu modul în care uh, Uh, Agenția Europeană a Aviației și așa mai departe. Și pe continuă textul. Bun. Deci uh, începe votarea acestui amendament oral. Um, S-a deschis votul. S-a închis votul. S-a deschis votul amendamentului 89. 90. S-a închis votul. Se adoptă. 91. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 92. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 23. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 94. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 95. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 96. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 97. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 98. S-a deschis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 2 de la considerente. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 6. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 7. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 9. <coughs> S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 11. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Comprom amendamentul de compromis numărul 1. S-a deschis votul. Se adoptă. Trecem la amendamentul 15. S-a deschis votul. Se adoptă. Amendamentul 16. Se adoptă. 17. S-a deschis votul. Se adoptă. 18. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 19. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 20. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 21. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la referiri. Amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Și acum votăm uh, proiectul de raport astfel modificat. S-a deschis votul. S-a închis votul. A votat toată lumea. Uh, nu a votat toată lumea. Mm, cineva nu dorește să voteze? Bun, atunci am închis votul. 28 mm, de voturi pentru, o abținere și un vot împotrivă. Mulțumesc, felicitări! Ok, let's continue. Continuăm. Vă rog să vă ocupați locurile. Toți cei care doresc să părăsească sala, vă rog să o faceți acum pentru că trebuie să continuăm ședința comisiei noastre. Ok, I'm going to speak in Spanish. Voi vorbi spaniolă. Pasamos al punct. Trecem la punctul 17 de pe ordinea de zi E vorba de audierea publică privind FATCA și uh, impactul său extrateritorial asupra cetățenilor europeni. Pentru noi este o mare plăcere să Vă urem bun venit la această audiere publică în legătură cu FATCA și impactul extrateritorial pentru cetățenii UE, organizată de Comisia pentru Petiții. Urez bun venit colegilor din comisiile Econ și Libe. Le mulțumesc pentru tot ceea ce au făcut pe acest subiect până acum. Uh, sper că vă veți aduce contribuția la această dezbatere. Deci, începem. Urând bun venit mai întâi petiționarului. Deci începe petiționarul uh, cu o intervenție inițială de 10 minute. Unde este petiționarul? Acolo este. Deci, bine ați venit, aveți cuvântul 10 minute. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte. O să încep imediat cu prezentarea petiției mele. Mă bucur că uh, avem multe persoane cunoscute în sală, dar v-aș da și o imagine de ansamblu a a petrecut în ultimii 5 ani, care mai sunt evoluțiile în acest domeniu și cam ce fac instituțiile europene. În acest sens, am depus pe petiția în septembrie 2016, înainte de intrarea în vigoare a regulamentului GDPR, am spus atunci că legislația europeană încălca uh, niște prevederi în uh, materie. Ideea era cu conceptul de proporționalitate. Nu intru în detalii privind petiția propriu-zisă, dar cred că foarte elogvent am demonstrat atunci că uh, transferul angro de informații um, de informații europene pe cetățeni europeni către Statele Unite nu respectă cerința de proporționalitate și probabil că legislația europeană nu ar putea valida așa ceva. Și asta este înainte ca dpr ul să fie intrat în vigoare și apoi mesajul cunoscut să fie transmis. Dar trebuie spus că din 2016 am tot încercat să obținem de la instituțiile europene um, de la Autoritatea de Supraveghere a Protecției Datelor Personale sau de la Comisia Europeană tot felul de uh, răspunsuri și reacții în 2016-2017 am trimis foarte multe e-mail-uri, scrisori în legătură cu petiția mea. Toate au fost foarte frumos ignorate și am depus și o plângere la Ombudsmanul European, astfel încât această instituție să poată să îmi spună dacă într-adevăr se încălca pe undeva legislația în materie și în sfârșit, anul acesta în februarie, am reușit să am un răspuns de la Comisie pe articolul uh, Uh, respectiv, deci după trei ani. Dar, de fapt, nu au evaluat ca atare legalitatea uh, actului uh, juridic respectiv. GDPR-ul a intrat totuși în vigoare mulțumită activității dumneavoastră parlamentare. Pentru profesorul Garbarino, acestuia i s-a cerut un raport de către dumneavoastră. El a văzut că raport cu FATCA se încalcă foarte mult și bine GDPR-ul Acum avem o nouă entitate de supraveghere a datelor personale și pe ei am încercat să-i uh, contactez și am primit un răspuns. În acest sens, um, stimate domn, avem un proiect în curs, acest fapt că nu s-a ajuns la nicio concluzie până acum și nu putem să vă spunem nici când această hotărâre a noastră, acest aviz va fi emis. Vă mulțumesc foarte mult! Și deci așa au reacționat agențiile, instituțiile europene din acest domeniu. Faptul că această incompatibilitate a fost constatată de către noi nu a fost deloc evaluată. Văd că unii dintre prezentanților sunt prezenți astăzi în sală, poate că ne vor lumina în continuare. Dumneavoastră ați votat uh, o rezoluție în acest uh, sens S-a cerut, într-adevăr, o anchetă a principiilor GDPR-ului în raport cu FATCA. Nu s-a întâmplat acest lucru până acum. Comisia Europeană, reacția sa acum? Comisia vine la toate audierile organizate de către PETI pe acest subiect și, practic, ce s-a întâmplat? Comisia nu a reacționat deloc la cererile noastre, la interpelările noastre în acest sens. Comisia a trimis uh, colegi nu prea experimentați sau s-a ascuns în spatele argumentului cum că nu ar exista date și nu a refuzat să vadă situația ca atare și trebuie să spun asta și în atenția comisia, Comisiei. Avem 25 de persoane care sunt vizate de a, aceste cerințe ale americanilor. Sunt persoane din Olanda, Franța, Germania, Ucrania, uh, uh, Regatul Unit și așa mai departe care sunt solicitați de către fiscul american. Acești oameni sunt aici în carne și oase și uh, au aceste probleme reale. Comisia ignoră situația și oare de ce, mă întreb, poate sunt factori politici la mijloc, poate că nu vor să înfrunte America, pe americani, poate că pur și simplu ignoră drepturile cetățenilor, poate că pe undeva se gândesc că dacă se destramă fatca și standardul de reportare în materie fiscală se subminează toate eforturile internaționale în acest sens și acordurile și standardele în materie. Dar încă o dată, e vorba de drepturile cetățenilor europeni care sunt încălcate. Ele nu trebuie să fie uh, subsumate unor uh, obiective politiciene. Și vă spun pe șleau despre ce este vorba. Mi se pare că reacția Comisiei este absolut mioapă și absolut uh, negativă pentru că este foarte clar că se încalcă legislația europeană. Nu există deloc o orientare vizionară pentru că se uh, subminează drepturile cetățenilor europeni. Eu sunt jumătate irlandez, jumătate francez și în fiecare vară mă duc la tenis cu copiii uh, pe, luând-o pe un bulevard uh, numit Jean Monnet, care știm bine este unul dintre părinții fondatori ai uh, Europei și de fiecare dată mă gândesc că uh, Iată cum se subminează proiectul european. Eu sunt un european convins și mă bucur foarte mult că Parlamentul dumneavoastră, din potrivă, ne susține și ne aude. Pentru că, încă o dată, Comisia nu ne ascultă, nu ne dă ascultare. Sunt eu, petiția mea, dar și acești 25 de reprezentanți pe care toată lumea îi uh, ignoră. Într-o rezoluție, Parlamentul European a cerut Comisiei să facă tot felul de lucruri. Nu s-a întâmplat nimic, Comisia nu anchetează situația cu FATCA Comisia nu ni s-a adresat, nu a făcut nimic și probabil că va veni și astăzi aici, o să spună eu chestiune americană, nu putem să facem nimic, poate că greșesc, sper. Bun, nu mai am PowerPoint, dar vreau să vă spun în sfârșit ceva mai pozitiv ce se poate face atunci când chiar cineva se apucă de treabă. Recent am văzut că într-adevăr se poate face ceva dacă există voință. O acțiune puternică uh, Uh, în Franța avem un deputat, reprezentant, care uh, înțelege situația că uh, Franța face ceva. Parlamentul francez a adoptat o rezoluție, deci lucrurile se pot mișca dacă se vrea. Și ministrul Snell din, din țările de jos, să, acesta s-a dus în, la Washington uh, Uh, a discutat despre acest lucru și chiar și uh, a recunoscut guvernul american situația, s-a acordat o amnistie parțială acestor persoane, nu e ideal, dar s-a făcut ceva. Este clar că atunci când se acționează, americanii înțeleg și reacționează. Deci nu se poate spune că uh, inactivitatea comisiei este cumva ușor de iertat. Regatul Unit reprezentanții lor uh, nu au venit, dar știm că există totuși o masă uh, de uh, critică de persoane și de factori de decizie la care s-a ajuns și care sunt gata să uh, acționeze, pentru că e vorba de protecția drepturilor cetățenilor europeni. Mă, mai gândesc, mă gândesc puțin și la separarea puterilor aici. Dacă îmi permiteți, avem un organ legislativ uh, Uh, care ne sprijină de ani de zile. Pe Sofie uh, o salut, pe Jude și pe alții. Vă mulțumesc din inima dumneavoastră. Noi, cetățenii europeni, vă mulțumim dumneavoastră uh, corpului legislativ. Și e vorba de a înțelege drepturile și separarea puterilor. Atunci când această separare a puterilor acționează, dacă nu ni se respectă drepturile, putem să ne îndreptăm către calea judiciară. Deci, în justiție, pentru că exact asta se poate face. Dacă FATCA încalcă niște drepturi, uh, tribunalele și instanțele se pot uh, exprima. Exact despre asta este vorba, pentru că ne-ar place să contăm și pe Curtea de Justiție Europeană pe lângă Parlament. Văd aici reprezentanții de această instituție, de altfel și salut, vă mulțumesc foarte mult! Muchísimas gracias. Mulțumesc foarte mult și acum trecem la primul grup de discuții pe subiectul servicii financiare. Invitații sunt Leo Saint-Martin, uh, deputat din Franța, domnul Janssen, director pentru afaceri internaționale și impozite pe consum la Ministerul Finanțelor din țările de jos și Roger Kaiger, consilier politic principal uh, pentru impozite la Federația Bancară Europeană. Are cuvântul mai întâi domnul Samartin și fiecare invitat are 10 minute pentru a-și face prezentarea. Mulțumesc, bine ați venit cu toții. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnilor și domnilor. Marc Le Fur, un deputat uh, din Franța, ne-a interpelat uh, acum uh, vreo un an și jumătate în legătură cu um, conaționalii noștri francezi, dar uh, din întâmplare americani, situația acestora fiind una problematică și s-a solicitat o anchetă în legătură cu ceva foarte clar pe teritoriul Franței și anume discriminarea bancară încep prin a spune cum uh, se poate ca un cetățean să poată să interpeleze un ales al poporului. Exact uh, asta s-a întâmplat, din păcate, cu ocazia unei situații negative. Uh, prin FATCA am reușit să ajungem la, și noi să fim la curent cu această situație. Multe persoane ne-au sesizat, ne-au interpelat. Eu sunt de, domnul Le Fure este din Bretagne, eu sunt din regiunea pariziană ales uh, uh, parlamentar, așadar și uh, istoria face că mulți dintre cetățenii noștri din aceste două regiuni franceze foarte mari se întâmplă să au uh, dublă cetățenie franceză și americană. Ni s-a cerut, deci, să declanșăm o anchetă la Parlamentul, la Națională Franceză. Ea uh, a avut uh, loc și în luna mai am și produs un raport în acest sens. Am avut mai multe audieri la Paris. În primul rând, uh, am văzut uh, toți actorii implicați. Uh, am văzut cine sunt aceste persoane pe care noi numim americanii din întâmplare și vreau să spun că avem o asociație a acestor persoane. Domnul Fabian Leagră este președintele lor. Salutăm uh, munca lor, implicarea lor. Bineînțeles, am văzut entități din partea uh, băncilor, din partea Ministerului um, de Finanțe, din partea altor uh, confederații de profil. I-am contactat și pe alți deputați Leluș sau Lefebă, bine cunoscuți în Franța, care se mai ocupaseră de acest subiect. Ne-am deplasat o zi aici, la Parlamentul European, um, discutând cu doamna Beres, respectiv cu doamna uh, de Rozier, parlamentare în Parlamentul European, la vremea aceea. De asemenea, am discutat cu directorul uh, general al fiscalității din cadrul Uniunii Vamale, dar și de la alte instituții și uh, de profil inclusiv protecția consumatorilor sau uh, controlul piețelor de capital. Deci, uh, este foarte clar că făcusem un tur de arizont al situației am interpelat și Comisia, însă Comisia părea că nu primisese un mandat în acest sens de la statele membre, în momentul în care ne-am întâlnit cu ei și atunci conversația nu a, durut foarte, nu a durat foarte mult, pentru că nu prea era mare lucru de făcut. Ne-am întâlnit și cu cei de la Federația Bancară Europeană, domnul Kaiser este reprezentat aici astăzi, și ne-am dus și la Washington ca să ne întâlnim cu cei din guvernul american, de la Internal Revenue Service, în primul rând, deci e vorba de fiscul lor, și apoi trezoreria, mm. bineînțeles, Departamentul de Stat. Și am profitat această vizită la Washington pentru a întâlni cu tot felul de uh, congresmani. Vreo 10 dintre ei, uh, cu 10 dintre ei am apucat să ne întâlnim și am văzut că, într-adevăr, există un interes clar față de acest subiect al FATCA. Nu neapărat îi preocupa faptul că existau francezi cu naționalitate uh, uh, americană. Din potrivă, pe ei uh, îi preocupa faptul că existau niște americani care, urmând să ajungă în Europa, puteau să se trezească exact în aceea situație cu conaționalii uh, noștri și să sperăm că, până la urmă, având în vedere acest interes comun, lucrurile chiar se vor, se vor mișca în perioada următoare, în anii următori. Ideea era de a face schimb de informații și de a uh, avea informații în cadrul anchetelor pentru că mi s-a părut că situația cu noștri este una deosebit de delicată. Nu intru în detalii, dar e vorba de cetățeni cu dublă, de deci cetățenie, naționalitate, care au uh, avut naționalitatea americană pur și simplu din întâmplare. Și vreau să spun că vizita de informare pe care noi am avut-o, sau ancheta noastră vizează exact aceste persoane cu dublă naționalitate. Deci, uh, francezi și americani. Pur și simplu s-au născut în Statele Unite pentru că părinții lor călătoreau sau locuiau acolo, fiind francezi, în Statele Unite, din întâmplare, dar care nu au nicio legătură cu Statele Unite. Avem un uh, amendament, al 14 din Constituția Americană, care spune uh, negru pe alb că ești datornic la fiscul american în momentul în care naționalitatea americană, cum în America avem dreptul solului, de fapt de fapt există o datorie, o obligație fiscală a acestor persoane. Pur și simplu. În Franța, marea particularitate, specificul, este următorul. Există foarte mulți de astfel de cetățeni cu dublă naționalitate poate mai mult decât cei din țările de jos, noi considerăm că este vorba de foarte multe persoane în joc. De ce? Pentru că băncile în Franța au fost foarte zeloase în aplicarea FATCA și în orice ce înseamnă acorduri interguvernamentale în materie. Cam de aici decurge uh, gravitatea problemei. De ce franco-americanii sau cei care au vreo legătură cu Statele Unite în Franța au fost așa de mult discriminate de băncile franceze? Ne punem întrebarea. Ce înseamnă discriminare? Fie că n-au putut să deschidă un cont în bancă, și avem cazuri și exemple concrete, fie nu li s-au propus produse financiare la măsura, pe măsura așteptărilor, e vorba, de exemplu, de asigurări pe viață, uh, sau nu pot să facă un credit imobiliar. Este o mare problemă în viața de zi cu zi. De asemenea, considerăm și este mai mult o presupunere că faptul că vorbim despre bănci mari, uh, grupuri consolidate mari uh, bancare în Franța, dimensiunile acestora și faptul că ei lucrează foarte mult cu americanii în dolari, înseamnă că sunt foarte atente să respecte foarte clar uh, legislația americană, foarte bine. E bine să ești, să fii în conformitate, dar da, s-a semnat uh, un acord interguvernamental care înseamnă că pur și simplu, aplicând al literă legislația americană în Franța, cetățenii noștri uh, și francezi se trezesc discriminați. Îmi rămân 3 minute, așa că am să trec la lista de propuneri pe care uh, le-am emis. Le-am structurat în, deși întâi cu privire la Uh, concertarea europeană, fiindcă considerăm că salvarea de acolo va veni de la o punere acord pe acest plan și după aceea voi reveni și la aspectele franco-americane. Întâi și întâi trebuie scrisă problematica pe ordinea de zi a Ministrilor de Finanțe Europene. Am sugerat-o din luna mai încoace și între timp uh, a avut loc și un grup la înalt nivel cu privire la aspectele fiscale a UE, care a, a plasat problema în 28 octombrie pe ordinea de zi. De asemenea, în ceea ce privește modelul uh, regulamentului 21 din uh, octombrie, trebuie mm, promovat, uh, promovat un dispozitiv care să trateze aspectele extrateritoriale ale legislației FATCA. În privința SUA se dorește deschiderea unei adevărate negocieri cu uh, acest stat negociind uh, revizuirea pragului de venit și de patrimoniu, care condiționează transmiterea de date condiționate de FATCA pentru a se proporționa mai bine obligațiile de declarație în raport cu mizele de cooperare și lupta împotriva evaziunii fiscale, fiindcă suntem conștienți că legea FATCA în sine este o legislație cu un scop anume și un obiectiv laudabil, și anume lupta împotriva evaziunii și fraudei fiscale. Se trebuie să revedem aceste praguri de declarație pentru a nu-i uh, uh, penaliza pe anumiți compatrioții ai noștri actualizarea stipulărilor uh, legislației franco-americane cu privire la veniturile plus care ar putea să ducă la obținerea unor credite de impozit, mai ales uh, la lumina dublei impozitări și mă refer la francezii care uh, cad sub incidența acestor uh, aspecte și, de asemenea, ideea unor soluționare viabile a, a nerespectării anumitor obligații fiscale. Cred că la nivelul franco Francesca, dar avem o serie întreagă de lucruri de făcut, am putea, de pildă, să oferim CPR autoritatea de control prudențial și rezoluție, o anumită autoritate care le-ar permite să ceară instituțiile financiare să motiveze uh, o ruptură contractuală sau un refuz de uh, prestații de servicii economice în divizie uh, particulară. Ați început, doamna președintă, doamna și domnilor, obiectivul să protejăm cetățenii de discriminare în țările noastre, mai ales în raport cu instituțiile bancare, dar suntem conștienți că acest lucru va fi posibil pe termen lung, doar că găsim o soluție la nivelul reciprocității FATCA și a punerii uh, în comun a colaborării între statele membre pentru a recrea un raport de forțe uh, stabil în raport cu SUA. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim și noi. Ahora tiene la palabra el señor Jansen por el mismo. Domnul Jansen are acum cuvântul pentru aceeași uh, perioadă de timp și anume 10 minute. Mulțumim și bun venit. Vă mulțumesc, doamna președintă. Întâi și întâi vreau să exprim uh, scuzele domnului Schnell, uh, care nu a reușit să se deplaseze astăzi aici, secretar de stat. Salutăm această audiere, fiindcă sunt necesare mai multe măsuri la nivelul acestui dosar dar lui a fost foarte activ, mai ales în privința acestui dosar și înțelege frustrările, stresul și preocupările grupului de față. A făcut mai multe eforturi pentru ca mm, pentru tratarea problematicii americanilor accidentali. Acum, haideți să începem uh, din situația actuală. Punctul de plecare este sistemul de impozitare uh, divergent între cele două părți ale lumii. Americanii își taxează ă, cetățenii din lumea întreagă pe baza apartenenței naționale a cetățeniei, lucru care implică cetățenia uh, uh, dreptul uh, nașterii a unor oameni care uneori nu au niciun fel de legătură concretă cu SUA. Legislația FATCA uh, a provocat o serie de probleme și în țara mea, evident, și vreau să vă indic că nu IGA provoacă probleme ca atare, recursul la acele acorduri interguvernamentale, și respectiv informațiile financiare care sunt transmise în mod obligatoriu către SUA, conform FATCA, băncile olandeze trebuie să transmită informații cu privire la cetățenii americani care au un cont bancar deschis pe numele lor și asta implică și uh, codul de identificare fiscală, numărul TIN american. Dacă nu există un număr TIN uh, pe care titularul să-l fi transmis, titularul este uh, pus în vederea IRS fără un, num- un număr de identificare fiscală, fără un TIN. Conturile care prezintă uh, sume de sub 50.000 de dolari în, în cont nu trebuie raportat, trebuie să precizăm acest lucru. Actualmente se proferează inclusiv amenințări asupra unor titulări care ar urma să fie eliminați din uh, portofoliul de clienți al băncii dacă nu transmit către bancă un număr TIN, fiindcă băncile se tem că vor fi supuse unor sancțiuni importante din partea americanilor care le va periclita afacerile cu uh, uh Statele Unite ale Americii. Cei care au dublă cetățenie și locuiesc în uh, Olanda, se întâmplă să nu fie avut niciun fel de pașaport european, să nu fi locuit în SUA, să nu aibă legături cu SUA și nu doresc să ceară un număr TIN și nici să transmită către băncile lor. În plus, se întâmplă, de asemenea, ca solicitarea ca atare a unui TIN să fie o procedură foarte anevoioasă pentru această categorie de uh, oameni același lucru se aplică și uh, formularul de venituri către SUA. Este un sistem foarte complex. Cetățenii au nevoie și de consultanță, lucru costisitor și uneori, în anumite situații, puține la număr, uh, aceștia vor trebui inclusiv să plătească impozite către SUA. E un sistem dificil, complex, Dar cred că în undeva la 90% din cazuri, uh, cetățenii care sunt propriu taxați în SUA uh, este mic, 90%. Nu vor fi taxați. Există aproximativ 4.000 de cetățeni cu dublă cetățenie uh, americano-olandeză fără TIN, însă puțini dintre ei au în, contul, uh, în conturile lor bancare peste 50.000 de dolari. Uh, băncile amenințând unii dintre acești titulari că vor fi eliminați din portofoliul de clienți dacă nu transmit un număr TIN, în același timp însă, din pricina legislației europene, băncile trebuie să ofere cetățenilor europeni și asta deschide un cont bancar. Ceea ce am făcut în cele de jos cu privire acest uh, dosar și secretarul nostru a fost foarte activ în ceea ce îl privește. La nivel politic am făcut numeroase uh, lucruri. Deja din 2000 uh, încoace am transmis o dragă de scrisori, inclusiv către trezoreria americană. Țările de jos, alături de Franța, sunt vârful de lance al acțiunii europene pe acest plan. A fost transmisă o scrisoare comună cu privire la FATCAT către SUA în 2017 și o nouă scrisoare comună este elaborată actualmente de către președinția Consiliului European. Sperăm că aceasta urmează să fie trimisă cât de curând către partea americană. Secretarul nostru de stat a luat legătura cu Asociația Olandeză a Băncilor de mai multe ori și nu de mult le-a solicitat acestora să nu închidă conturile bancare a așa, așa zicilor americani accidentali. În plus, domnul Schnell, a, s-a deplasat la Washington în luna mai. Scopul principal al acestei vizite a fost uh, uh, tocmai uh, chestiunea FATCA pe masa de discuții astăzi. M-am alăturat dumnealui și a luat legătura cu trezoreria, cu uh, reprezentanții IRS și cu membrii Congresului American. A indicat în mod limpede că problematica americanilor accidentali din Europa, stresul acestora este foarte greu de explicat însă uh, acestor cetățeni că trebuie să-și facă declarații fiscale și în SUA și a solicitat în acest sens simplificarea procedurii, eliminarea caracterului oneros al acesteia și inclusiv acordarea șansei de a renunța la cetățenia americană într-un mod mai ușor, eliminând obligația obligațiile uh, asociate FATCA acolo unde acest lucru este posibil. s-a luat legătura inclusiv cu uh, IRS prin ambasadă în mod frecvent. Care ar fi ultimele rezultate obținute? Întâi și întâi uh, avem de luat în calcul perioada de tranziție care se termină la finele lui 2019. Până în acest uh, răstimp nu era obligatorie transmiterea unui număr uh, TIN. Uh, în urma unei sesiuni de întrebări-răspunsuri cu IRS, s-a scos la iveală că potențiale sancțiuni uh, nu s-ar aplica actualmente, dar s-ar aplica în, în mod potențial doar din 2023 încolo, în cazul unor preocupări ale părții americane cu privire la raportarea fără număr TIN din partea băncilor. Acestea din urmă vor avea timp suficient pentru a remedia acest aspect pe baza acestor uh, aspecte, considerăm că riscul ca anumite sancțiuni să fie impuse este foarte redus în măsura în care instituțiile bancare fac tot ceea ce le stă în putință pentru a obține numerele TIN uh, lipsă. Închiderea unor conturi bancare actualmente este o măsură, considerăm noi, prematură. În 6 septembrie, IRS a publicat uh, un document în care se indică că în anumite condiții ar putea să fie eliminate uh, obligațiile textuale în măsura în care se renunță la cetățenia americană. S-a clarificat de asemenea și faptul că această posibilitate ar permite cetățenilor străini care au și cetățenie americană să solicite un certificat de lipsă de pierderea cetățeniei fără a dispune prealabil de un număr TIN și având în acest sens obligații de depunere de declarațiilor fiscale în SUA uh, limitate cu consulatul american uh, din uh, țările de jos. Avem actualmente un sistem uh, care permite celor care solicită acest statut să obțină un formular pe care să-l prezinte băncilor, acestea fiind informate că în privința clienților respectiv nu este necesar un număr TIN. În concluzie, credem că aceste ultime rezultate sunt de mare folos, ele constituie pași în direcția potrivită și vor veni în întâmpinarea cetățenilor americani, precum și a băncilor, însă încă nu am scos-o la liman. Cea mai bună opțiune ar fi o schimbare în sistemul fiscal american, însă pe termen scurt cred că acest lucru ar fi un rezultat puțin probabil Cred că, momentan, sfatul pe care l-am putea oferi celor cu dublă cetățenie este să acționeze cât de rapid, dacă doresc să renunțe la cetățenia americană și să scape de aceste probleme, de pildă, sau dacă doresc să rămână cetățeni americani, trebuie să transmită un număr TIN și să facă declarații fiscale an de an. Pe termen scurt, există trei probleme pe care le punem în atenția americanilor și credem că ar trebui să facem și la nivel european. Întâi și întâi, taxa de renunțare la cetățenia americană este 2350 de dolari americani. Este o taxă foarte ridicată, înainte era 450 de dolari. Considerăm că această taxă ar trebui să fie scăzută. În al doilea rând, considerăm că exigența de a se transmite o declarație fiscală nu ar trebui să se aplice în toate cazurile, în toate instanțele. E de asemenea un sistem foarte nevoios. Deci uh, solicităm eliminarea acestor obligații uh, în cazuri uh, normale, unde se poate simplifica sistemul. Și a treia chestiune pe care o cerem din partea americană este să confirme băncilor ceea ce trebuie să facă pentru a se asigura că nu vor fi luate sancțiuni împotriva lor, fiindcă acest lucru le va permite să fie mai deschise în tratarea și pe viitor a celor cu dublă cetățenie europeană și americană. Uh, va trebui să continuăm să ne manifestăm preocupările, să solicităm asemenea măsuri nu doar pe plan național, dar și la nivelul uh, Uniunii Europene. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră clară și acum are cuvântul domnul Kaiser, tot pentru 10 minute, vă rog. Thank you very much. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Permiteți-mi mai întâi să plasez dezbaterea în uh, contextul respectării obligațiilor fiscale. În ultimii 10 ani, lupta împotriva fraudei fiscale internaționale a devenit uh, o prioritate pentru guverne uh, și autoritățile fiscale din întreaga lume. Este un subiect important și pe, la ordinea de zi în acest Parlament, FATCA, adică Federal Accounts Tax Compliance Act în Statele Unite și următoarele acorduri interguvernamentale au obiectivul de a lupta împotriva evaziunii fiscale dintr-o perspectivă americană. Uh, FATCA este pentru uh, cetățenii care plătesc uh, Uh, taxe, impozite în Statele Unite care doresc să încerce să scape de obligațiile fiscale față de autoritățile americane. FATCA se bazează pe intermediari străini, atât instituții financiare cât și alte entități străine. Pe scurt, FATCA impune două condiții de respectarea obligațiilor uh, instituțiilor financiare străine. Mai întâi, o instituție financiară trebuie să își treacă în revistă baza de clienți, clientela și să aplice proceduri pentru a identifica posibile conturi care trebuie raportate în Statele Unite, inclusiv uh, cetățenii americani și entități neamericane care sunt controlate de americani. În al doilea rând, instituția financiară trebuie să raporteze acești clienți autorităților fiscale americane prin intermediul autorităților, americane, uh, autorităților fiscale. Dincolo perspectiva americană, FATCA a fost incubator și catalizator pentru crearea unui uh, sistem automat internațional de schimb de informații elaborat pe baza standardelor uh, de raportare de la OCDE și pe baza directivei revizuite europene pe cooperare administrativă, DAC 2 împreună uh, FATCA um, cu organizațiile fiscale și cu DAC2 creează uh, un cadru juridic pentru un sistem uh, de raportare a sistemelor fiscale internaționale pentru a lupta împotriva fraudelor fiscale la nivel internațional. Federația Bancară Europeană sprijină lupta împotriva fraudelor fiscale. La nivel individual, băncile europene trebuie să respecte legea și să respecte și um, legislația fiscală. O bancă europeană care are operațiuni în Statele Unite sau vinde produse financiare americane nu poate să-și permită să fie considerată ca nerespectând legislația americană și deci FATCA pentru că riscă să fie penalizată cu uh, reținerea 30% din toate veniturile obținute în Statele Unite. Acestea fiind spuse, în ultimii 10 ani, Federația Bancară Europeană s-a implicat într-un dialog constructiv cu guvernele și autoritățile fiscale de ambele părți ale Atlanticului. am atras atenția uh, mm, administrației fiscale americane în legătură cu uh, uh, dificultățile care se confruntă băncile europene și clienții. Întotdeauna am încercat să propunem soluții pragmatice pentru a depăși problemele și dilemele cu care se confruntă băncile în eforturile lor de a respecta obligațiile uneori uh, contradictorii pe care li le impun diverse cadre de reglementare. Prima dificultate recurentă care ne-a confruntat legată de FACTA se referă la conturile preexistente. FATCA cere instituțiilor financiare să uh, își treacă în revistă clientela pentru a identifica uh, conturile care trebuie raportate în SUA pe baza unor indicii de cetățenie americană. Când apare un indiciu, uh, Ehm, se presupune că deținătorul contului trebuie raportat dacă informații ehm, și dovezi nu sunt primite de către instituția financiară care să arate că acest client nu este un deținător de cont care trebuie raportat în Statele Unite. Este obligatoriu să se includă Uh, numărul, uh, codul de identificare fiscală american, dacă nu se raportează astfel de tinuri pentru conturi preexistente, poate să ducă la considerarea băncii ca fiind una care nu respectă fatca. În încercarea de a colecta astfel de informații de la clienți uh, cu uh, indicii care ar putea fi americani, instituțiile financiare s-au uh, confruntat cu situații dificile. Cum ar fi? Anumiți clienți nu au răspuns niciodată sau au răspuns că au dificultăți în a obține un TIN, un cod de identificare fiscală um, așa numiții americani uh, accidentali au primit cetățenia americană conform dreptului civil american pentru că s-au născut în Statele Unite și au plecat aproape imediat din Statele Unite, deci au trăit o mare parte a vieții lor în afara Statelor Unite. Și acum se confruntă cu uh, condiții administrative Uh, foarte complicate și trebuie să transmită acest uh, TIN, acest cod de identificare fiscală. Un lucru similar se întâmplă atunci când cineva deschide un cont nou. Clientul trebuie să semneze un uh, document și dacă persoana e născută în Statele Unite sau trebuie să confirme că este cetățean american și să transmită tinul, codul de identificare fiscal american, sau să spună, să declare că nu este american și în acest caz să transmită o copie a certificatului de pierdere naționalității americane sau o explicație rezonabilă a, cu motivul pentru care nu are, de, nu deține acest certificat de pierderea cetățeniei americane. Permiteți-mi acum în încheiere să vă vorbesc despre ultimele inițiative americane și să fac câteva recomandări. Mm, după activitatea de consultanță de lobby din partea Federației Bancare Europene, autoritățile americane au publicat o notă în 2017 36 din 2017, care a dat o perioadă de grație de 3 ani, care se termină luna viitoare. În această perioadă, nefurnizarea de TIN, de cod de identificare fiscală, nu duce automat la Uh, considerarea instituției financiare ca și cum nu ar respecta legislația americană. Acum există condiții, instituția financiară străină trebuie să raporteze uh, data și locul nașterii clientului și trebuie să solicite anual uh, acest TIN cod de identificare fiscală. Așa cum am spus, suntem foarte aproape de sfârșitul acestei perioade de grație și de aceea am fost la Washington de mai multe ori anul acesta și am trimis mai multe scrisori și la jumătatea lui octombrie ne-am bucurat să primim o notă din uh, partea fiscului american sub formă de uh, întrebări, întrebări puse frecvent care ne-a dat asigurări. Dar această notă nu este o notificare oficială, formală, este destul de neclară și instituțiile financiare rămân controlate, supravegheate. Avem neapărat nevoie de o prelungire clară, formală a perioadei de grație. Situația ideală ar fi să obținem o soluție permanentă trebuie să se prelungească posibilitatea uh, pentru instituțiile financiare pentru care se aplică modelul 2 de asemenea, pentru conturile noi uh, ar trebui să se aplice aceeași procedură. Sperăm că autoritățile americane vor redeschide discuția până la urmă în legătură um, cu um, aceste conturi. Voi răspunde cu multă plăcere la întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc mult pentru intervenție. Acum Deputații au ocazia să facă observații sau să pună întrebări. Cine dorește să ia cuvântul? Doamna Kirton Darling, vă rog. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor peti petiționarilor uh, și americanilor uh, uh, accidental pentru că au venit la Parlamentul European această dimineață. Înainte să-mi pun întrebarea, doresc să spun că este de înțeles frustrarea lor Uh, vorbim despre aceste subiecte, mă uit la Sofie, vorbim despre aceste lucruri de ani de zile uh, și punem uh, în continuu aceleași întrebări. Acum ne apropiem de acest termen despre care ne-a vorbit Federația Bancară Europeană și acțiunea unor state membre este laudabilă, laudabilă, dar lipsa de acțiune a instituțiilor europene în general ne, ne dezamăgește foarte mult. Cred că trebuie să spunem foarte clar acest lucru. Eu am multă simpatie pentru aceste cazuri. Eu sunt uh, accidental cetățeana a Tanzaniei. Uh, și m-aș întreba care ar fi atitudinea uh, autorităților europene dacă ar fi vorba de cetățenii altor, uh, unei alte țări și nu a state, ai Statelor Unite. Cred că acest lucru ne face să adăugăm frustrare uh, pentru mulți dintre cei vizați. Această, uh, acest termen, deci, uh, este peste doar câteva săptămâni am auzit că sunt discuții la Consiliu să se facă ceva. Ar fi interesant ca reprezentanții uh, Federației Bancare Europene să ne spună dacă există potențial ca această perioadă de grație să fie prelungită dacă aveți impresia că există deschidere în acest sens și, așa cum a spus uh, Jude la început, noi, Parlamentul European, facem presiuni de ani de zile ce credeți, de ce credeți că e nevoie pentru ca Comisia Europeană și Consiliul de Miniștri să acționeze în mod mult mai hotărât? Pentru că e clar că acolo trebuie să se întâmple ceva. Aceasta este întrebarea mea. Mulțumesc! Muchísimas gracias. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Peter Iar. Ja, vielen, vielen Dank auch. Äh, Vă mulțumesc. Mulțumesc uh, petiționarilor și experților. Mulțumesc pentru organizarea acestei audieri. Cred că este important să încercăm să înțelegem situația, originea ei și motivul pentru care lucrurile au evoluat astfel. Am notat o serie de lucruri în legătură cu lupta împotriva uh, Uh, fraudei uh, fiscale și nevoia de a strânge informații fiscale. Bun, foarte bine. Dar minciunile se ascund printre adevăruri. Mm, e bine că avem uh, acest schimb de date fiscale, dar sunt victime colaterale. Am luat notă de situație trebuie să acceptăm ca fiecare stat să-și aibă propria lege fiscală și statele europene și Statele Unite. Nu încercăm să furăm uh, concepte fondatoare de la vreo țară. Nu despre asta e vorba. Știm care e situația. Întrebarea este de ce n-a fost rezolvată. În al treilea rând, victimele europene ale acestui, uh, acestor prevederi, acestui sistem mm, simt frustrare pentru că Comisia spune e o prerogativă a, statului a statelor membre, noi nu putem face nimic dar aici e vorba și de protecția datelor și de cetățenie. Aș spune că e vorba chiar de drepturile omului și Uniunea Europeană este competentă în acest domeniu. Deci, prima mea întrebare sau un apel ar fi dacă Uniunea Europeană nu ar trebui să pună capăt acestei uh, acestei uh, încercări de a, da, de a lăsa problema altora. Una e când merge fiecare stat membru să discute cu Statele Unite și alta este când Comisia sau altcineva o face în numele Uniunii Europene. Am văzut în problemele vamale cât de important este ca Uniunea Europeană să fie unită și să acționeze ca uh, o entitate unică. Situația este incredibilă, este scandaloasă pentru cei uh, vizați. S-au făcut mult prea puțin pentru acești oameni. Este o situație fără precedent și oamenii nu înțeleg cum e posibil să le uh, să, să li se întâmple așa ceva. Care sunt principalele măsuri pe care trebuie să le luăm ca să vă ajutăm? Prima pe care am notat-o și uh, corectați-mă dacă greșesc, este faptul că trebuie neapărat să obținem o prelungire a perioadei de tranziție, conform acordului între părți. În al doilea rând, declarația de renunțare la cetățenia americană. Trebuie să fie uh, un demers posibil, mai simplu și mai ieftin. Acestea sunt măsuri pe care putea să le sprijinim, mai sunt și altele Mulțumesc oricum pentru informațiile pe care ni le-ați dat. Mulțumesc foarte mult. Acum are cuvântul doamna Infeld. Uh, mulțumesc foarte mult. Vreau să mulțumesc tuturor vorbitorilor invitați. Nu am, de fapt, întrebări pentru dumneavoastră. Întrebările pe care toată lumea și le pune sunt întrebări de adresat statelor membre și Comisiei Europene. Uh, statele membre, adică nu mă refer la Franța și la țările de jos, care țări au fost foarte active uh, promovând drepturile cetățenilor lor, dar celelalte 27 de state membre și Comisia Europeană lipsesc cu desăvârșire în această dezbatere. Am primit uh, un răspuns de la comisarul Moscovici pe acest subiect. Este până la urmă jignitor el vorbește ca și cum ar reprezenta autoritățile americane în loc de eh, ceea ce practic vorbim aici, adică cetățeni europeni. Cetățeni europeni suntem obligați să eh, le eh, reprezentăm drepturile și interesele acestor cetățeni europeni. Însă, știu această situație încă din 2012. De ce? Pentru că băncile uh, franceză, mai cu seamă au semnalat situația și simțeau presiune la acea vreme și atunci Comisia în acea vreme a încercat să negocieze ceva cu americanii, nu pentru a proteja interesele cetățenilor europeni, ci pentru a proteja interesele băncilor, ceea ce este ok, dar s-a renunțat și sper ca uh, noua comisie geopolitică, între ghilimele, a doamnei Ursula von der Leyen să aducă ceva schimbări, pentru că um, nu avem prea multe de așteptat de la statele membre, de la guvernele lor. S-au făcut mai multe sugestii pentru a rezolva pe termen scurt uh, sau de a ușura situația cât de cât, știu că nu este în regulă pentru că practic uh, principalele eforturi trebuie făcute de către cetățenii respectivi. Mi-e teamă că e singura soluție ca ei să poată să iasă din încurcătură, dar este foarte, foarte neplăcut că Comisia Europeană și majoritatea guvernelor uh, sunt interesate mai mult de uh, interesele transatlantice și relația cu americanii decât de drepturile cetățenilor lor. Uh, și, de fapt, ei acceptă aceste lucruri și o fac în multe domenii, cum că dreptul american se aplică aici. Bine și frumos. Ați spus, da, domnule Iar, că orice țară are dreptul să dea propria legislație, inclusiv cea în materie fiscală, dar, pe de altă parte, Statele Unite și Eritrea sunt singurele țare uh, țări din lume, lume care au acest sistem de fiscalitate pe bază de cetățenie. Singurele. Noi suntem o supraputere economică. Să-mi spuneți, de ce nu folosim această influență economică cu 500 de milioane de consumatori? Uh, pentru a-i convinge pe americani să intre în negocieri cu noi. De ce nu facem asta? De dragul cetățenilor noștri și cu asta închei. Pentru că nu e vorba numai despre fatca aici sau despre acești americani accidentali sau american din întâmplare, ci e vorba de relațiile transatlantice și de modul în care funcționează Uniunea Europeană. De ce suntem slabi? Pentru că cei 28 de lideri nu se pot pune de acord. Asta este problema reală. E o problemă nu una practică, ci una politică la mijloc. Cred că trebuie să exercităm presiuni cât mai mult posibil. Și să știți, după 8 ani de zile de fapt, ca să știți că eu înțeleg foarte bine frustrările dumneavoastră, cum că nu se fac absolut deloc progrese, nu există voință politică și salut foarte mult uh, acțiunile autorităților franceze și olandeze, dar trebuie și mai multe presiuni uh, de la noi, de la PETI, către președinția finlandeză pentru a vorbi în numele UE pentru a rezolva această problemă și a aduce în atenția autorităților americane. Mulțumesc foarte mult. Dacă îmi permiteți, da, da, dacă sunteți de acord, voi da acum câte două minute fiecărui invitat ca să răspundă uh, la observațiile și întrebările deputaților. Mulțumesc! Empieza el señor Kaiser o... Domnul Kaiser începeți? Sau Jansen? Cine empieza? Cine dorește să înceapă, nu contează. Domnul Jansen. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu cred că mi s-a pus direct o întrebare mie, dar aș putea, bineînțeles, să trag niște concluzii. Înțeleg perfect uh, frustrările față de sistemul american fiscal și știm foarte bine că pe termen scurt mm, el nu se va schimba, de aceea trebuie noi să avem niște soluții cât de cât se pot face pași în direcția cea bună, chiar și pe termen scurt. E important să conlucrăm cu celelalte state membre și cu instituțiile noastre pentru a să putea să continuăm să influențăm uh, partenerii americani când vine vorba de acele soluții rapide, posibile, de pildă acea uh, taxă care se impune pentru Um, renunțarea la cetățenia și, de asemenea, bineînțeles, tot ce înseamnă impozitele și creditele de impozit să se ușureze procesul respectiv. Mulțumesc, domnul Kaiser. Ați avut mai multe întrebări dumneavoastră. Dacă am înțeles eu bine aceste întrebări, mi s-a între... pus întrebarea dacă se poate uh, Eh, solicita o extensie din partea americanilor. Nu e simplu de răspuns la această întrebare, pentru că, până la urmă, în spatele acestei discuții se află mereu codul fiscal american, US Tax Code, și nu cred că el se va modifica prea curând sau nu va mai fi o bază. Asta este punctul de plecare. Din perspectiva băncilor eh, europene, principala mea îngrijorare se referă la conformitate și, practic, asta este. Există niște cerințe de conformitate, trebuie să le respectăm. Bineînțeles că ne preocupă și obligațiile impuse unora dintre clienții noștri. Să totuși există niște semnale mai pozitive, în sensul că, de pildă, poate știți, a fost adoptată, sau mai bine zis, propusă un proiect de lege în fața Congresului American pentru că anumiți politicieni americani au început să resimtă uh, gravitatea situației. A existat uh, o publicație în octombrie în acest sens uh, foarte posibilă, foarte pozitivă acel, acea sesiune de întrebări și răspunsuri. Uh, pe noi, Federația Bancară uh, uh, Europeană, aceste lucruri ne satisfac deocamdată. Dar s-ar putea, adică e foarte clar că băncile sunt îngrijorate de perspectiva de a fi considerate în situație de neconformitate, ceea ce ar fi extrem de costisitor pentru ele ar fi o mare, mare problemă pentru acestea. Deci e nevoie de mai multă siguranță, certitudine. Ne trebuie ca aceste întrebări și răspunsuri, acest tip de document să fie în continuare lămurit, formalizat. Iată de ce Federația noastră a trimis vinerea trecută o scrisoare domnului Nashin de la trezoreria americană. Pe termen lung, pe de altă parte, va trebui probabil să redeschidem discuțiile în ceea ce privește acordurile interguvernamentale. Una dintre marile probleme cu FATCA este că FATCA nu este pe deplin aliniată cu, raport, cu standardele de raportare de la OCDE și asta înseamnă cumva că lipsește acea flexibilitate de la OCDE. Cam asta ar, ar trebui să se întâmple pe termen mai lung, asta ne dorim, deci să redeschidem discuția și, bineînțeles, și o convergență ne dorim între, vă spuneam, FATCA și toate cerințele de raportare de la OCDE. Mulțumesc foarte mult, domnule. Acum, domnul Samartin. Da, doamnă președinte, nu mi s-a adresat direct nicio întrebare propriu-zis, dar aș pune accentul pe două aspecte. În primul rând, de fapt, de ce accentuez acest lucru? Pentru că noi, uh, adunarea generală, adunarea uh, uh, generală franceză, suntem șocați de ce se întâmplă. E vorba de chestiunea drepturilor fundamentale avem directiva PA din 2014 care garantează oricei persoane care stă într-un stat membru în mod legal să poată să aibă un cont deschis și niște servicii bancare. Faptul că nu se poate, așa, nu se poate implementa așa ceva pentru anumiti cetățeni astăzi în Franța este o aberație. Tot aberant este și faptul că băncile franceze trimit date personale ale clienților lor francezi fără niciun fel de problemă și asta contravine clar gtpr ului Este foarte clar că e vorba aici de un raport de forțe, iar noi, uh, europenii, resimțim asta ca niște aberații juridice, niște contradicții juridice și legale care trebuie rezolvate. Și aș mai insista pe un lucru, chestiunea reciprocității. Am fost prima țară în anul 2014 care a votat uh, acordul acela interguvernamental, el a fost uh, ratificat de noi în Parlamentul Franței și am recitit procesele verbale de la vremea aceea, raportorul domnul Galu spunea atunci foarte bine, în atenția colegilor parlamentari, că acest uh, acord nu are nicio valoare dacă nu există reciprocitate. Adică tot așa să se dea uh, Uh, datele expatriaților francezi în Statele Unite către fiscul francez. Deci, americanii nu s-au conformat. Încă o dată, e o promisiune care nu a fost respectată de americani. Deci avem o situație de vid juridic uh, care trebuie rezolvată pentru că trebuie să revenim la un raport de forțe mai echilibrat cu Statele Unite și spuneam și mai devreme asta și anume că suntem foarte frustrați uh, pentru că lucrurile se petrec sub ochii noștri Uh, trebuie să îndurăm o serie de lucruri noi, cetățenii noștri, în condițiile în care e vorba aici de legislație pur americană și nu europeană. Și apoi, noi suntem siguri care am semnat un raport uh, interguvernamental și cred că la un moment dat trebuie cumva să ne trezim. Mulțumesc foarte mult pentru uh, toate discuțiile care au avut loc. Mulțumesc participanților. Petiționario. petiționarul. Leading question, because it's... Aș mai pune o întrebare pentru că se referă și la ce a spus domnul Fur. Vă dau un minut. Ce se poate face ca uh, Federația Bancară Europeană să facă ceea ce nu uh, a făcut deja? Cred că ați menționat niște lucruri foarte importante, de pildă lupta împotriva evaziunii fiscale, dar ați mai spus un lucru și cum că FATCA servește practic uh, intereselor americane și nu europene deloc. Și din perspectiva băncilor vă întreb care sunt costurile cerințelor de conformitate pentru băncile europene. Credit Agricol uh, Uh, Societe General și așa mai departe. Pe aceste bănci le costă milioane și miliarde de euro, iar anumite date nici nu s-au publicat cam din anul 2011-2012. E vorba de date legate de costurile de conformitate. N-ar trebui luat la puricat aceste documente și să se spună americanilor, iată câți bani cheltuiesc băncile europene ca să se conforme, conformeze cu cerințele dumneavoastră. De ce nu faceți și dumneavoastră la fel? Reciproc. Este o întrebare, dar m-ar interesa să știu și ce crede, bineînțeles, Federația Bancară Europeană. Mulțumesc foarte mult. Voi da cuvântul uh, V-am dat deja cuvântul încheiere, dar să nu uităm că la 12.30 se încheie interpretarea, nu mai avem timp, așa că vă dau un minut să răspundeți la această întrebare și apoi trecem la al doilea grup de discuții. Well, I, I will very rapidly answer. Foarte pe scurt voi putea să răspund. Bineînțeles că costurile de conformitate au fost un uh, argument deosebit de important în cursul acestor discuții și încă de la începutul lor. Domnul reacționează la ceva spus fără, fără microfon. Să nu intrăm în discuții, spune doamna președinte. Păi Am încheiat, deci, primul grup de discuții. Mulțumesc petiționarului și celor care au luat cuvântul, uh, invitațiilor, precum și deputaților, pentru că a fost foarte interesant. Trecem la al doilea grup de discuții. Invitații sunt Fabian Le Agre, președintele Asociației Americanilor Occidentali din Franța, domnul Filippo Onoseda, partener la Mishon uh, și profesor la King's College Londra și Elisa Vecheman de la DG Just, Comisia Europeană, dar și Ismini Rigopulu uh, de la Organismul European pentru Protecția Datelor. Are mai întâi cuvântul domnul Le Agre. Președinte. președinte, doamnelor și domnilor deputați, numai puțin. V-aș ruga fiecare 8 minute ca să recuperăm timp. Madame la Présidente. Doamnă președinte, domnilor și domnilor deputați, în primul rând, permiteți-mi ca în numele miilor de cetățeni care au devenit americani din întâmplare pe care îi reprezint, să vă mulțumesc și să-mi dați ocazia să vă prezint în amănunt ce facem noi ca reprezentanți ai societății civile. Ehm, Mă bucur uh, și că avem această petiție, mulțumesc autorului ei. Faptul că ea este în continuare deschisă, această petiție arată importanța subiectului acestuia pentru Parlamentul dumneavoastră și asta ne bucură, bineînțeles. Acțiunile noastre au început în 2015. Am înțeles că nu puteam să facem nimic dacă nu avem o asociație în spate, de aceea am și format această, organizat această asociație în 2017 încercând totuși să acționăm și în alte state membre, nu numai în Franța. Ce înseamnă un cetățean american, din întâmplare uh, american accidental? O persoană care la naștere a moștenit naționalitatea americană, în afară de cea dominantă numită, dar care nu are nicio legătură cu continentul american, cu America de Nord, n-a, călător- n-a călătorit, n-a nu a locuit și nu a lucrat acolo. Nu are și acel număr de securitate socială clasic pentru americani. Practic, în dreptul american înseamnă că aceste persoane nu uh, îndeplinesc uh, nici uh, capacitatea de a transmite la rândul lor cetățeanii americană, pentru că trebuie să facă acest... O pot face dacă au locuit de la 14 ani încolo, cel puțin 2 ani în Statele Unite. Dar, totuși, aceste, aceste persoane sunt considerate ca și contribuali, contribuabili americani clasici, chiar dacă nu au beneficiat beneficia de niciun fel de uh, contribuții și ajutoare uh, și alocații de la statul american. E vorba de o fiscalitate bazată uh, pur pe naționalitate. Orice american trebuie să-și declare în fiecare an toate conturile, toate veniturile în fața administrației fiscale americane. Însă, în 2014, aceste persoane nu știau că au un statut de contribuabil american. Pentru ei, Uh, naționalitatea americană era practic ceva ce ținea de istoria lor uh, privată, familială. Nu aveau niciun fel de cunoștințe juridice despre acest lucru, nu aveau legătură nici cu niciun fel de instituție americană, ei fiind, bineînțeles, în primul rând, europeni. În 2014, Franța a permis un acord interguvernamental care să înlesnească FATCA, o, o legislație americană extratorială care să permită uh, identificarea tuturor contribuabililor americani peste tot în lume, cu ajutorul autorităților respective. Acest faimos acord interguvernamental însemna și un uh, transfer masiv de informații personale dinspre Europa către uh, Statele Unite, dar fără niciun fel de protecție suplimentară acordată acestor persoane. Din 2014 încolo, instituțiile bancare uh, din Franța au, încerc, au început să transmită clienților lor cu acești, aceste caracteristici americane tot felul de formulare. M-am angajat personal, mie însă mi s-a cerut să trim, trimit numărul de securitate social american, SSN, mi s-a mai cerut, eventual, dacă nu, să renunț la form- cetățenia americană, să trimit formularul respectiv. Nu aveam niciun fel de astfel de document solicitat, așa cum se întâmplă cu majoritatea colegilor mei. Dar de-abia din 1986 s-a acordat automat uh, numărul de securitate socială american. Prin președinția malteză a Uniunii Europene s-a luat o inițiativă foarte bună, s-a trimis o scrisoare americ- uh, americanilor uh, cerându-se un moratoriu și suspendarea acordului interguvernamental pentru cetățenii care încă n-au numărul SSN sau nu-l pot avea, însă moratoriu se termină la sfârșitul acestui an uh, și atunci iar se va solicita acest număr. Bineînțeles că um, uh, International Revenue Service uh, a arătat că poate fi flexibil, însă până una alta este foarte clar că, um, având în vedere costurile implicate, uh, multe conturi se închid. S-ar putea ca conturile închise de bănci în aceste condiții uh, deci fără numărul SSN s-ar putea să zice la 40.000 uh, de conturi în Franța, deci numai în Franța. Care sunt prejudiciile acestor americani, uh, treziți americani din întâmplare? În primul rând, ei nu pot să răspundă solicitărilor băncii. Nu pentru că dau dovadă de rea credință, dar pentru că n-au niciun document care li se solicită, niciun număr în acest sens. Apoi, uh, momentul în care instituțiile financiare consideră că conformitatea este prea scumpă, Ă, nici nu se mai deschid conturi acestor cetățeni. Ă, multe bănci online nici nu îi mai au în calcul ca și clienți. Asta este ceva cât se poate de prejudiciabil. Să nu mai vorbim despre alte probleme ă, psihologice și emoționale, cetățeni care se simt de mâna a doua, persoane frustrate și așa mai departe cetățenilor îi se cere o, o conformitate fiscală. În Statele Unite asta înseamnă bani foarte mulți pentru impozite, pentru uh, Um, avocații, deci pot să se, reduce acest, să se ridice aceste costuri la zeci de mii de, uh, America, uh, de, uh, de euro. Mai sunt și alte consecințe, pentru că, de pildă, nu se pot accesa anumite um, produse bancare. Uh, sau nu pot să uh, intre pe anumite posturi în anumite uh, organizații și societăți. Există apoi discriminări uh, între diferiții angajați a unei asemenea firme din pricina acestui aspect. De altfel, încercăm să ne unim forțele cu cele ale americanilor și din alte state membre ale UE, încercând să-i ajutăm să se structureze în asociații o asociație s-a creat recent în Belgia în acest sens. Există colective de acest gen și în Regatul Unit, în Germania, în țările de jos și în Italia. În Franța, asociația a realizat întâi și întâi o muncă de uh, comunicare cu privire la problematica acestor americani occidentali, uh, care a beneficiat de acoperire media. Însă am avut și acțiuni judiciare în octombrie 2017 cu privire la concluziile unui studiu juridic pe care le-am uh, cerut din partea profesorului Regis Bismut. Am uh, făcut un recurs pe la Consiliul de Stat. Am uh, solicitat anularea uh, deciziei care a organizat transferul de date către Administrația Fiscală Americană. Am uh, făcut referire la absența unei reciprocitate în aplicarea uh, SUA a IGA, precum și în ce privește încălcarea regulamentului general de protecție datelor. <clears throat> în mecanismul al datelor uh, nu ține cont de faptul că marea parte a celor care fac obiectul acestei nouă legătură concretă cu SUA, nu prevede niciun fel de măsură de protejare a datelor cu caracter personal și nu permite nici uh, accesul la datele care au fost transmise sau corectarea unor eventuale greșeli. În 2017, Le Monde uh, vorbea despre situația unui francez născut în Canada, Informațiile sale au fost transmise din greșeală către administrația fiscală americană. În plus, Curtea de Justiție a UE s-a pronunțat și în decizia din 6 octombrie 2015 în cazul Schrems versus Comisarul de Datelor că SUA nu acorda o protejare adecvată drepturilor fundamentale ale indivizilor în tratarea datelor lor personale. Deci sperăm că în alta jurisdicție franceză va da curs recursului nostru sau cel puțin că va accepta să transmite către Curtea de Justiție a, unui, a unei chestiuni prejudiciale uh, fiindcă nu există niciun fel de recurs jurisdicțional împotriva deciziei unei jurisdicții naționale. Acesta, din urmă, în principiu, uh, trebuie să se sesizeze curtea. Um, așa cum s-a întâmplat și în decizia din 4 octombrie 2018 în afacerea Comisiei Urbană versus Republica Franceză. Consiliul de Stat uh, ne-a respins cererea din motive politice, o singură soluție ne mai rămâne și anume Comisia Europeană au sesizat și a încercat să inițiem un recurs pentru uh, Uh, violarea drepturilor de, împotriva Franței. În plus, în martie de 2019, asociația a, a uh, ajutat un număr de 306 cetățeni americani occidentali în depunerea unei plângeri penale împotriva uh, băncilor. Asociația a acționat și pe plan politic. În 2016 am obținut un prim raport parlamentar, raportul Luș Berger, care se referea la extraterritorialitate uh, în contextul legislației americane. În 2019 am obținut și un al doilea raport parlamentar, cel Le Four Saint-Martin, uh, axat asupra impactului legislației fiscale americane cu caracter extrateritorial uh, cu privire la acești francezi numiți americani accidentali. În privința demersurilor care trebuie realizate pe plan uh, european, acest raport preconiza înscrierea situației acestor americani accidentali pe ordinea de zi a Consiliului ECOFIN, la cererea președinției finlandeze, subiectul a fost abordat de două, în două rânduri, cu două, în două ședințe ale grupului la înalt nivel. Mai multe state membre uh, și-au exprimat dorința de a uh, iniția o iniția, inițiativă comună și mă bucură. Astăzi, uh, așteptând de la Comisia Europeană nu doar să inițieze un recurs uh, de infringement împotriva Franței, dar și să intervină pe lângă SUA pentru a convinge negocierea unor conturi bilaterale uh, cu uh, statele membre pentru a include derogare cu privire la binațional. Mulțumesc! Domnul Noseda, pentru 8 minute, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult. Mi s-a cerut să vă vorbesc preț de 10 minute cu privire la motivul pentru care am inițiat un litigiu uh, în țara mea. Pentru a pricepe acest lucru trebuie să analizăm progresul uh, realizat în ultimii 10 ani. Dacă privind FATCA, aceasta a apărut în 2010, este o legislație extrateritorială în mod limpede, fiindcă implica uh, necesitatea ca uh, instituții bancare străine să trimită date către SUA. S-a înțeles rapid că FATCA nu putea fi implementată fără ajutorul altor state și a devenit limpede după raportul PETI, doamna Intveld ai găsit o serie dragă de scrisori din partea Comisiei Europeană, am, le-am și discutat aici. În 2011 avem o scrisoare proiectată pe ecran, o scrisoare din partea Comisiei Europene adresată către Accidental Americans, în care Comisia indica anumite preocupări în cadrul UE legat de subiectul FATCA, probleme de potențial conflict de interese cu legislația europeană în statele membre, elemente legate de protecția datelor, la se întâmpla 2011, precum și costurile de conformitate uh, implicate de problemele îngrijorătoare, cele subliniate în text. Scrisoarea se uh, încheia exprimând speranța Comisiei Europene uh, că se va identifica o legislație mai proporțională și viabilă. Uh, Uh, exploatabile. În 2011 deja Comisia înțelegea că exista un conflict între FATCA și normele de protecție a datelor aplicabile la momentul respectiv și asta se întâmpla înainte de uh, cazul Schrems. Dacă ne uităm la o altă scrisoare pe care doamna Infeld a găsit-o de asemenea, mă întreb unde o pot găsi, punem viitorul. într-un alt e-mail din partea DGTAC Sud, deci din nou din partea Comisiei Europene, către un alt american accidental, în număr, numele comisarului Insemeta, Comisia Europeană a indicat că Comisia, alături de președinție și în anumite state membre, este implicată actualmente într-un dialog activ cu uh, SUA. UE era preocupată pentru că SUA îi se cerea să Uh, se implice foarte în mod bilateral. Comisia spunea că este în acest sens îngrijorată și că poate tratative cu uh, America. e se închide cu o speranță și anume că prin aceste activități și colaborarea cu SUA se vor găsi soluții care să uh, facă FATCA un instrument mai viabil și proporțional. Comisia recunoaște în acest sens că FATCA nu este un instrument cu caracter proporțional. Ceea ce nu e proporțional nu e necesar și este, în fapt, o încălcare a drepturilor omului. În 2012, doamna Infeld a găsit încă o scrisoare de interes. Este vorba despre o scrisoare adresată de către comisie către un american accidental. Comisia spunea că în urma unei examinări in-house în uh, intern a datelor a, a proiectului de personal, comisia a transmis subiectul către grupul de lucru privind articolul 29 Uh, un uh, organism uh, care se ocupa în trecut de aspectele de protecție a datelor personale și se indica că acest grup de lucru realiza, era în plină redactarea unui aviz. Acum noi, politicienii, suntem în centrul reflectoarelor. Ne uităm acum la o scrisoare din aprilie 2012 mai apoi, în iunie 2012, la o lună, articolul 29 a emis o, un aviz către comisia vizată, indicând, uh, analizând acest raport, sper că îl putem proiecta, raportul Autorității pentru Protejarea Datelor Personal a indicat că uh, Grupul de lucru 29 nu vede cum anume conformitatea cu FATCA la lumina directivei privind protecția datelor poate să fie realizată în mod simultan și privind mai sus la secțiunea 8.3, un transfer în masă și o analizare a tuturor datelor nu reprezintă cea mai bună cale de a se lupta împotriva ev- evaziunii fiscale. Deci, mai, Măsuri mai puțin selective și mai vaste trebuie adoptate pentru a se ține cont de drepturile cetățenilor. Și dacă ne uităm și la uh, restul raportului pe care Peti l-a publicat anul trecut, un raport de 46 de pagini, regăsim următoarea o asemenea restricțiile de drept trebuie să respecte esența drepturilor fundamentale și a libertăților fundamentale, trebuie să fie necesară și proporționată. Alinetul 5.1 din raportul dumneavoastră spune acest lucru și se mai adaugă că este uh, limpede că FATCA nu este nici proporțională și nici eficientă. În 2018, PETI a ajuns la aceeași concluzie la care a ajuns și Comisia Europeană și Uh, Autoritatea de Protecție a Datelor în 2012, însă, din nefericire, acestea sunt uh, chestiuni de natură politică, eu sunt doar un simplu avocat. Iată ce s-a mai întâmplat doar la o lună după ce Autoritatea de Protecție a Datelor așa a publicat propriul raport. SUA a publicat în mod unilateral un model de IGA, de acord intraguvernamental. SUA a acceptați că FATCA este un instrument extrateritorial și că avea nevoie de ajutorul unor parteneri pentru a implementa FATCA în legislațiilor naționale, a publicat acest acord care permitea, practic, acest lucru. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat după acest aspect, în răstim de două luni, primele țări, primele state membre care s-au alăturat uh, Uh, grupului FATCA. Acestea au făcut-o uh, ignorând preocupările pe care le-a exprimat Comisia, de asemenea și preocupările pe care, și sfaturile pe care le-au uh, emis autoritățile de protecție a datelor din punct de vedere juridic și au făcut-o pentru că multe instituții bancare europene aveau probleme cu SUA și o serie întreagă de amenzi pe care le-au suportat în trecut și acele uh, state membre s-au atât dornice să ajungă la un asemenea acord. Deci s-a schimbat complet direcția din acel moment. Ne amintim primul mesaj al Comisiei prin care își indica preocuparea legat de FATCA. Ce se întâmplă mai târziu? Ei bine, nu știu dacă chiar în această încăpere, dar anul trecut a avut loc o audiere în Parlament. Un membru al Parlamentului al Consiliului European a indicat că nu este rolul Consiliului să evalueze impactul acordul interguvernamental pe care l-a încheiat un stat membru, fiindcă acesta este unul de tip bilateral. În 2011, Consiliul se adresa SUA și indica că oricum asta nu mai stă în mâinile uh, noastre și este o jignire dacă e să ne uităm la asta din perspectiva unui cetățean uh, onest. Chiar și doamna comisar a indicat, uh, mulțumim că ne-a pus în vedere aceste dificultăți care se confruntă americanii occidentali, care sunt cunoscute deja de 9 ani încoace, însă ce am mai uh, adăugat și am să reiterez, Comisia nu a luat parte la negocierile cu SUA, Uh, cu numele de implementare a FATCA în statele membre, care rămân aspecte de competența statelor membre. Iar aici mă împotrivesc acestei precizări, lucru pe care Comisia l-a indicat în 2011. Nu este vorba despre uh, impozitare, este vorba despre protecția datelor caracter personal, despre GDPR și drepturile omului. Un aspect fundamental în acest sens este preocuparea că uh, un schimb de date în masă automat, indiferent de uh, indiciile legate de eventuale evaziuni fiscale, este de fapt o problemă legată de transparență, fără a oferi dreptul la uh, intimitate și aici uh, Peti a indicat foarte bine raportul său ce se întâmplă. Din fericire avem impresia că o serie întreagă de organe europene uh, au preferat uh, să facă o de negustor și chiar dacă ne uităm la GDPR, uh, poziția uh, a devenit oricum mai nuanțat. Acum e vorba despre conformitate și s-a lăsat uh, la o parte aspectul drepturilor fundamentale. Iată un articol din presă, în Economist 2014, în care se spunea că FATCA, vă rugăm să vă apropiați de încheiere, credeam că mai am încă 40 de secunde, bine, atunci mă apropiu de încheiere, Uh, avem și o contestație în SUA, o doamnă care a câștigat sub 7.000 de dolari american și deci nu este obligată să achită impozite în SUA, a solicitat autorităților britanice informații, uh, i-au fost refuzate în baza faptului că acest lucru ar prejudicia interesele statului cu un alt membru, deci este vorba despre un caz de drepturi ale omului. Um, se dorește totuși uh, o anumită responsabilitate în acest uh, sens. Washington Post publica anul trecut că sistemul de IT al SUA este o rușine, un sistem uh, vechi din anii 60 și uh, având în vedere faptul că Comisia nu a plecat urechea la preocupările Comisiei PETI, cred că ar trebui să inițiați o procedură de infringement, fiindcă statele membre încalcă dreptul european și Comisia PETI a definit foarte clar aspectele din acest punct de vedere. Vă mulțumesc uh, foarte mult! Muchísimas gracias. Vă mulțumim foarte mult. Invitații aveau 10 minute de fiecare, dar având în vedere că la ora 12.30 rămânem fără interpretare, am redus timpul la 8 minute de fiecare. De aceea aveți mai puțin timp. Are cuvântul acum doamna Vecheman. 8 minute. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Bună dimineața voi spune câteva cuvinte despre regulile europene pentru protecția datelor în general și mă voi concentra apoi în mod specific pe gestionarea datelor personale în contextul FATCA și condițiile care trebuie respectate în acest domeniu. Așa cum am s-a spus de mai multe ori, Uniunea Europeană și-a reformat recent regulile pentru protecția datelor și Regulamentul General pentru Protecția Datelor GDPR a intrat a început să fie aplicat anul trecut. Uh, s-au înlocuit astfel regulile din directiva pentru protecția datelor, care erau de 20 de ani și în cadrul GDPR s-au armonizat și s-au actualizat aceste reguli, dar nu s-au schimbat lucrurile radical. Deci, GDPR prevede anumite principii și obligații pentru protecția datelor pentru cei care gestionează datele personale, atât operatori privați cât și autorități publice. De exemplu, se aplică principii ca limitarea scopului, um, corectitudinea. Președinta o rogă pe vorbitoare să vorbească mai rar și oferă persoanelor anumite drepturi, dreptul de a acces la datele personale sau dreptul de corectare sau de eliminare a datelor lor personale. Și un lucru uh, relevant în acest context este faptul că în GDPR se prevăd reguli specifice pentru transferurile de date personale spre terțe și organizații internaționale. Și aici principiul de bază este că oricând se trimit date personale spre o țară terță, persoanele din Uniunea Europeană trebuie să continue să beneficieze uh, de uh, protecția uh, datelor personale. Autoritățile Uh, persoanele fizice și juridice din UE trebuie să respecte GDPR și când gestionează date în contextul FATCA. În mod specific acum, în legătură cu condiții de protecție datelor în contextul FATCA, acestea Um, sunt um, oferite prin combina o combinație dintre acorduri internaționale, aranjamente administrative, uh, lege um, naționale de punere în aplicare și uh, alte acorduri de cooperare în domeniul fiscal. Așa cum au spus antevorbitorii mei, FATCA a fost aplicată de statele membre prin acorduri internaționale semnate cu Statele Unite și aceste acorduri fac referire la confidențialitate și alte tipuri de protecție din alte acorduri între UE și statele membre. De exemplu, în multe cazuri se face referire la Convenția Consiliului Europa sau OCDE privind uh, asistența administrativă în domeniul fiscal și această convenție și alte tratate bilaterale prevăd condiții pentru a asigura că orice informație comunicată părții americane este comunicată dacă este relevantă și necesară și impune limite în legătură cu utilizarea și comunicarea acestor informații unor părți terțe de, după ce au fost primite de către Statele Unite. Această, această convenție prevede și faptul că nu pot fi afectate drepturile uh, persoanelor uh, asigurate din dreptul național. Deci, atât autoritățile statelor membre cât și instituțiile financiare din UE trebuie să respecte GDPR-ul și a obligația de a respecta principiile de protecție datelor, de a asigura transparența și de a permite cetățenilor europeni, inclusiv celor cu dublă naționalitate, să-și exercite drepturile. Pe lângă acestea, legile naționale de punere în aplicare ale acestor acorduri internaționale pot să specifice obligații obligațiile instituțiilor financiare și ale autorităților naționale atunci când colectează și raportează informații în cadrul FATCA. De exemplu, există legi naționale cu obligații specifice de transparență față de persoane sau prevăd o perioadă maximă de păstrare a datelor personale. Pe lângă acestea, toate mecanismele de reparare din cadrul TPRS sunt disponibile pentru orice, orice cetățeni europeni sau care se află în UE, deci cetățenii pot să aibă acces, să ceară corectarea și eliminarea datelor lor personale și pot să depune plângeri pe lângă autoritățile naționale pentru protecția datelor și pot să obțină reparare judiciară și în fața tribunalelor din statele membre. După cunoștințele noastre, nu s-au depus încă plângeri pe lângă autoritățile de protecție datelor din UE. Acestea fiind spuse, autoritățile pentru protecția datelor au uh, studiat uh, subiectul și anul trecut au ajuns la concluzia că de, până atunci nu a trebuit să intervină sau să interzică procesarea datelor personale în acest context sunt uh, organele independente de aplicare a regulilor europene de protecție datelor la nivel național și sunt cele mai potrivite pentru a evalua situația în practică. Comisia Europeană participă la reuniunile uh, Uh, Consiliului European pentru Protecția Datelor, organul în care se reunesc autoritățile naționale pentru protecția datelor la nivel european și urmărim, bineînțeles, cu atenție orice evoluții în acest dosar și orice discuții care au loc acolo. Așa cum am spus, după cunoștințele noastre nu s-au depus plângeri pe lângă uh, autoritățile naționale pentru protecția datelor, dar au existat litigii. Și uh, există proceduri judiciare în statele membre și având în vedere litigiile de până acum, pot să vă spun că de fapt, tribunalul cel mai administrativ, cel mai uh, important din Franța, Consiliul de Stat, uh, a examinat acordul Franței cu Statele Unite conform FATCA și a ajuns la concluzia că nu s-a încălcat GDPR sau Cartea Europeană a Drepturilor Fundamentale. E interesant să notăm faptul că Consiliul de Stat notează că stat și, și uh, legea americană prevede protecția datelor și Consiliul de Stat a făcut referire la posibilitatea de a obține acces și posibilitatea corectării datelor personale ale cetățenilor americani, inclusiv cei care trăiesc în Uniunea Europeană și a făcut referire la posibilitatea de a obține reparare, reparații și în fața unui tribunal american în acest context. Și, având în vedere toate aceste evoluții, Comisia examinează plângerile. Așa cum am spus, plângerea a fost depusă și pe lângă Comisia Europeană în contextul acordului din Franța. Am primit această plângere acum câteva săptămâni, am confirmat uh, că plângerea a fost înregistrată și este studiată și vom evalua această plângere conform procedurii obișnuite. Vă mulțumesc și îmi cer scuze dacă am vorbit prea rapid, dar cel puțin am respectat timpul. Muchísimas gracias. Mulțumesc foarte mult și acum are cuvântul doamna Vecheman. Președinta se corectează. Urmează uh, domnul Rigopulu de la uh, Organismul European pentru Protecția Datelor. Doamna Rigopulu, mă scuzați. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc că ați invitat și Organul European pentru Protecția Datelor la această audiere uh, pe acest subiect foarte important. Voi începe prin a prezenta activitatea Autorității Europene pentru Protecția Datelor și a predecesorului său, uh, um, grupul de lucru 29, privind schimbul automat de date uh, personale în scopuri fiscale. Mă voi referi la FATCA și apoi voi vorbi puțin despre ce face Organismul European pentru Protecția Datelor în legătură cu acest subiect. Am, am avut mai multe acțiuni în legătură cu FATCA și schimbul european de date personale în scopuri fiscale în ultimii șapte ani. Așa cum s-a spus în parte, uh, Organul European pentru Protecția Datelor și grupul de lucru 29 uh, au publicat șase documente din 2012, inclusiv scrisori, declarații uh, și uh, um, linii directoare. Încep cu scrisorile din 2012 pe care grupul de lucru 29 le-a transmis uh, unității pentru fiscalitate de la Comisia Europeană și în aceste scrisori, grupul de lucru 29 a subliniat nevoia unui eh, fundament juridic pentru a asigura procesarea eh, legală a datelor personale în contextul FATCA. Am eh, subliniat faptul că lipsa de temei juridic riscă să ducă la interzicerea procesării acestor date de către uh, uh, organele europene pentru protecția datelor și transferul acestor date în Statele Unite pentru că s-ar încărca esența legislației pentru protecția datelor. Am subliniat faptul că acest temei juridic nu trebuie doar să fie creat, dar trebuie și să respecte toate principiile și condițiile din legislația pentru protecția datelor. Pentru a asigura această respectare a legislației pentru protecția datelor, temeiul juridic dintr-un acord trebuie să includă toate principiile și condițiile din directivă din trecut și de astăzi în regulamentul general pentru protecția datelor. De exemplu, principiul proporționalității, principiul necesității, principiul uh, siguranței și al, prote- și al um, păstrării datelor și procesarea acestor, scopul procesării acestor date trebuie să fie uh, Um, să fie uh, clar afirmate, trebuie să existe drepturi de protecție datelor și mecanisme de uh, uh, atacare dacă aceste drepturi nu sunt respectate. În 2013, statele membre ale UE au început să semneze acorduri interguvernamentale cu guvernul american, oferind astfel uh, un uh, Mm, temei juridic pentru schimb de date în contextul FATCA. O mare parte din aceste acorduri au fost semnate între 2013 și 2016. În 2015, grupul de lucru 29 a publicat o nouă declarație și o serie de linii directoare în care a amintit principiile de protecție datelor care trebuie respectate mm, atunci când se fac schimburi de date personale în scopul fiscal. Aceste documente, bineînțeles, abordează și subiectul FATCA. În mod specific, uh, aceste linii directoare au fost elaborate pentru a atrage atenția guvernelor naționale în legătură cu nevoia ca aceste schimburi de date să respecte condițiile de protecție a datelor din dreptul european, mai ales în legătură cu principiile necesității și proporționalității. Trei ani mai târziu, în 2018, grupul de lucru 29 a răspuns la Uh, solicitare Asociației uh, Americanilor din Întâmplare, reprezentată aici, pentru a prezenta poziția noastră în legătură cu FATCA și situația americanilor din întâmplare. Grupul de lucru a răspuns acestor solicitări, amintind mai întâi acțiunile sale dintre 2012 și 2018. Am subliniat și faptul că au fost nu au fost uh, până astăzi ocazii în care autoritățile naționale pentru protecția datelor au uh, interzis uh, procesarea și transferul de date personale în Statele Unite conform regimului FATCA. În legătură cu domeniul de aplicare al FATCA, grupul de lucru 21 a subliniat faptul că nu este organismul care trebuie să răspundă la această întrebare și acest lucru este valabil și în cadrul organului uh, european pentru protecția datelor astăzi. Grupul de lucru 29 a prezentat căile de recurs pentru americanii din întâmplare și alți actori interesați. Orice plângere trebuie adresată autorităților naționale pentru protecția datelor în cadrul încălcării gestionării datelor personale în contextul FATCA. Alte căi de juridice sunt disponibile, cum ar fi posibilitatea de recurs în fața tribunalelor naționale și cred că Asociația Americanilor din Întâmplare a depus astfel de plângere care a fost judecată de Consiliul de Stat în Franța. Subliniez faptul că până astăzi nici o autoritate pentru protecția datelor nu a primit vreo plângere privind exercitarea datelor individuale conform FATCA sau în legătură cu respectarea acordurilor interguvernamentale privind uh, legislația pentru protecția datelor. Acum, în legătură cu activitatea actuală a organului pentru protecția datelor, uh, trebuie să clarific faptul că uh, putem adopta uh, reguli generale, din directoare generale pentru protecția legislației europene de protecție datelor, pentru da actorilor interesați uh, mm, le oferi claritate în legătură cu drepturile și obligațiile lor. Deci nu răspundem unor solicitări individuale. Conform acestei competențe, lucrăm în momentul de față la elaborarea de linii directoare în legătură cu articolele 462A și 462B din uh, GDPR. Așa cum am declarat în uh, februarie 2019, ca reacție la rezoluția Parlamentului European din iunie 2018, lucrăm în momentul de față la instrumente de transfer internațional care ar putea avea un impact asupra FATCA. Obiectivul este să oferim uh, sfaturi specifice pentru pregătirea, finalizarea și eventual uh, modificarea unor instrumente juridice obligatorii semnate între autorități sau organe publice. Acestea trebuie să fie utile pentru autoritățile publice din statele membre, conform principiului responsabilități introdus de GDPR pentru a asigura și pentru a demonstra respectarea acordurilor interguvernamentale semnate cu Statele Unite în cadrul protecției pentru prote- legislației pentru protecția datelor. Astfel, statele membre își vor putea evalua acordurile interguvernamentale și dacă este necesar să le modifice pentru a le alinia cu condițiile din GDPR. Sperăm că uh, această muncă ambițioasă va fi finalizată în primul trimestru 2020 și aceste linii directoare vor fi uh, vor fi deschise consultării publice între 6 și 8 săptămâni înainte de a fi adoptate apoi în formă finală. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc foarte mult! Acum dau cuvântul membrilor comisiei acum membru de la Comisie. Dorește cineva să ia cuvântul? Doamna Curtin Darling. Thanks very much. Mulțumesc foarte mult. Trebuie să spun uneori această discuție despre Kafka capătă accente din Kafka. Pentru că tot oamenii aceștia trebuie să fie cei care aduc sarcina probei ei trebuie să găsească o cale pentru a se strecura în acest uh, hățiș uh, juridic, că e vorba de legi uh, bancare, acorduri interguvernamentale și așa mai departe. Ei trebuie să-și găsească drumul în acest hățiș și ni se spune că ei au posibilități de a obține câștig de cauză însă e vorba de multe capacități și resurse de care e nevoie pentru acești indivizi ca să poată pur și simplu să-și protejeze propriile drepturi și atunci acestea sunt întrebări care până la urmă ne vizează pe toți aici. Și o altă observație, ultima. Având în vedere toate aceste acorduri bilaterale, și cumva mă refer la ceea ce s-a spus și la ultima prezentare, cum că Poate că anumite dintre aceste acorduri interguvernamentale ar trebui să se schimbe în lumina noilor orientări. Și poate că bineînțeles, fiecare stat membru vede cumva situația din Statele Unite un pic diferită, dar uh, seamănă asta cu o loterie și contează unde ești domiciliat vei avea mai mult sau mai puțin câștig de cauză când vine vorba de protecția datelor personale în funcție de adresa ta, de ce stat membru, de în ce stat membru locuiești. Și atunci întreb și Comisia Europeană, nu ne trebuie oare totuși un cadru european armonizat? Pun această întrebare pentru că cumva încerc să extrag mai mult din ceea ce s-a prezentat în mod oficial uh, și poate că cam asta ar trebui să fie concluzia pe undeva. Vreau să îi felicit pe, să coleg pe colegul Michel pentru că a prezentat foarte bine uh, evoluția aproape geologică a tuturor uh, documentelor pe care a trebuit Sofie să le prezinte, să le modifice. O muncă enormă și cred că pe undeva toate aceste lucruri trebuie să fie luate în considerare. Mulțumesc, Peter, iar! Mulțumesc! Într-adevăr, cred că am ajuns la momentul în care ar trebui să tragem niște concluzii. Să zicem că eu am o cetățenie dar nu, nu doresc asta. Dar, bineînțeles, nu trebuie să persistăm în greșelile făcute la începutul acestui proces. Se vorbește despre, deci, drept fiscal, asta înseamnă automat suveranitatea fiecărui stat membru. Fiecare stat membru poate să facă ce vrea în acest domeniu fiscal, dar mă gândesc, poate comisia are dreptate când spune da, când e vorba de fiscalitate, să nu facă nimic. Bineînțeles că este inacceptabilă această interpretare. Nu e vorba numai despre fiscalitate, este vorba despre drepturi fundamentale, despre protecția datelor private și bineînțeles că aici normal că Uniunea Europeană și Comisia trebuie să facă ceva și Comisia bineînțeles că este încă și mai puternic atunci când se poate exprima numele tuturor statelor membre europene. Nu putem să acceptăm că această problemă să fie rezolvată prin intermediul acordurilor interguvernamentale. Haosul ar fi și mai mare. Nu numai că avem un american accidental, uh, dar acesta, dacă ar fi francez și sau grec, uh, situația ar fi cu totul și cu totul alta în funcție de țara de primă naționalitate, este foarte clar că ideea este să promovăm și să protejăm niște drepturi ale cetățenilor europeni. Doamna Invelt, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc uh, tuturor celor care au făcut prezentări, invitațiilor noștri. Mă bucur că domnul uh, Noseda a folosit foarte bine documentele pe care am reușit să le dezgropăm. Două întrebări, poate într-adevăr retorice, dar către comisie ați vorbit despre acele căi de atac uh, legale. Despre ce vorbiți aici, practic? Pentru că problema este că în Europa o persoană nu poate să aibă acces la cont sau serviciu bancar în Europa și vorbiți despre căi de atac pe teritoriul american. Este pur și simplu un nonsens. Apoi, Comisia întotdeauna a susținut că e vorba de o chestiune de fiscalitate, și nu poate fi rezolvată decât prin acord bilateral, bineînțeles fiscalitatea fiind o competență pur națională. Dar și acesta este un nonsens. Nu e vorba aici de um, chestiuni de fiscalitate. Acordurile de interguvernamentale au fost încheiate de dragul conformității cu uh, legislația în materie de protecția datelor personale, care este, bineînțeles, o uh, competență europeană, deci este pur și simplu o gogomanie. Bineînțeles, de aceea s-au făcut lucrurile așa și Comisia are tot dreptul de a face mai mult pentru drepturile cetățenilor săi, nu are nicio legătură cu uh, fiscalitatea și mă opresc aici pentru că nu vreau să depășim timpul, dar uh, bineînțeles că îmi doresc să se schimbe situația, chiar și la comisie, comisia viitoare. Mulțumesc. Ia la palabra la señora Mulțumesc. Dau uh, cuvântul doamnei Vecheman. Cred că toate întrebările au fost adresate dânsei. Uh, yes, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, în ceea ce privește acele comentarii legate de riscurile potențiale uh, reprezentate de abordări diverse și variate în uh, statele membre. Cred că asta a fost abordat și în rezoluția Parlamentului. Trebuie spus că până una alta noi nu am primit informații cum că ar exista discrepanțe în legătură cu un tratament diferențiat între cetățenii diversele state membre din punctul de vedere al protecției datelor. Toate statele membre, practic, au un acord practic identic cu Statele Unite în materie și avem uh, convențiile de la Consiliul Europei sau de la OCDE uh, care seamănă foarte bine cu aceste acorduri uh, interguvernamentale când vine vorba de garanțiile acordate. Aceste acorduri se aplică uniform peste tot, nu se pot face diferențe și nu e vorba de domeniul fiscal, nu credem că abordările ar fi diferite. În momentul în care aceste acorduri internaționale au fost încheiate, uh, multe autorități de protecție a datelor din statele membre au fost implicate, ne-au dat tot felul de feedback-uri, le-au aprobat. Anul trecut chiar, autoritățile din acest domeniu au ajuns la concluzia cum că în Uniunea Europeană nici nu existau situații care să necesite o intervenție în acest sens. Avem un ordin al autorităților uh, de protecția datelor, uh, un fel de ordin profesional și disciplinar care tocmai cu asta se ocupă pentru a uh, constata eventual nereguli în rândul acestor entități. S-a mai ridicat problema căilor de atac legale. Eu am vorbit practic numai despre protecția datelor. Pe asta m-am uh, concentrat. Uh, bineînțeles, o serie de entități uh, financiare și naționale sunt vizate direct de GDPR și Curtea de Justiție, prin hotărârea din această vară, prin decizia sa, a uh, statuat în legătură cu aceste aspecte, permițând căi de aspecte de, de atac uh, unor cetățeni americani, inclusiv cei care nu locuiesc în uh, Statele Unite, încă o dată în materie de protecție a datelor personale. De asemenea, s-a vorbit și despre partea de fiscalitate și despre accesul la uh, servicii bancare. Eh, dacă îmi permiteți, aș aș invita pe colegul meu care se ocupă de aceste aspecte să intervină, dacă se poate. Membru, Vreun membru al Comisiei dorește să ia cuvântul. Dacă nu, considerăm încheiat acest punct de pe ordinea de zi. Doresc să mulțumesc eh, petiționarului, eh, invitațiilor și își dori să spun în numele Comisiei PETI și în numele grupurilor uh, uh, din Parlament uh, și membrilor lor că este evident că trebuie să rezolvăm, să dăm un răspuns cetățenilor europeni pe acest subiect. Comisia pentru Petiții nu îi lasă pe cetățeni de izbeliște, din potrivă, Comisia pentru Petiții este tocmai puntea uh, dintre eh, cetățeni și autoritățile europene, eh, instituțiile europene, nu doar cu Parlamentul, ci și cu Consiliul și Comisia. De aceea, Comisia pentru Petiții cerem Comisiei Europene să caute soluții. Nu putem să întoarcem spatele cetățenilor europeni. Este o solicitare a Parlamentului European, a acestei comisii din Parlamentul European adresată Comisiei Europene. Deci, Comisia Europeană va primea din partea Comisiei pentru Petiții din PE um, concluziile acestei uh, dezbateri și multe propuneri. Deci, cerem Comisiei Europene să ofere o soluție cetățenilor europeni care au această problemă gravă. Mulțumesc foarte mult! Pe lângă acestea, uh, repet că trebuie să scriem și președinției finlandeze. Da, spune președintea. Uh, vom, uh, vom avea pe noi comisari, com, de noi se ocupă vicepreședintele Șefcovici, care și-a luat angajamentul în fața Comisiei PETI să vină odată la șase luni sau odată pe an aici. Deci Vom transmite noi comisii tot ceea ce am spus aici. Președinta, eu vorbesc de președinția finlandeză, de Consiliu. Nu trebuie să așteptăm. Din potrivă, trebuie să le scriem cât se poate de repede. Pentru că olandezii și francezii încearcă să-i facă pe finlandezi să ia inițiative în numele UE și trebuie să sprijinim aceste eforturi. Da, Mulțumesc foarte mult tuturor, spune președinta. S-a încheiat aici această audiere. Mulțumesc!